grupului ID, doamna Beniu, două minute. Dragi colegi, COP25, care va avea loc în octombrie, va trebui să stabilească obiective pentru următorii 10 ani referitor la biodiversitate. Bineînțeles, activitatea umană e, de, e răspunsă, poartă anumită răspundere, însă în loc să îi demonizăm pe cetățeni, am face mai bine să atacăm politica, pentru că am constatat că nu s-a făcut uh, o schimbare a modelului economic, nu s-au pus sub semnul întrebării tratatele comerciale, pentru că acestea nu se numără printre prioritățile dumneavoastră când vine vorba de protecția mediului. Purtăm răspunderea pentru felul în care trăim și consumăm, însă eforturile noastre la nivel individual nu înseamnă nimic dacă nu se produce o schimbare majoră de detașare de ideologia dominantă. Asistăm la dispariția speciilor care suferă direct uh, impactul schimbărilor climatice. De altfel, incendiile din Australia reprezintă o, um, o reamintire tristă a acestei situații. Suntem afectați de poluarea apei, poluarea solului, presiunea locuințelor și presiunea de a finanța toate acestea. De ce să-i culpabilizăm pe acei cetățeni care au nevoie de mașină pentru a merge la lucru, în timp ce companiile maritime emit mai mult uh, dioxid de carbon decât uh, orice alt operator economic. De altfel, aici uh, importăm în Uniunea Europeană bunuri produse cu defecte în alt colț al globului. Folosim de altfel pesticide, um, importăm um, alimente modificate genetic prin intermediul CETA. De altfel, spunem că sacrificarea animalelor, sacrificarea rituală animalelor nu reprezintă nicio problemă pentru că trebuie să respectăm libertatea de cult. Trebuie însă să venim cu o ideologie reală pentru că a pune pur și simplu un strat verde deasupra ideologiei nu, face, nu o face mai bună. Vă mulțumesc în numele grupului ECR. Are cuvântul doamna Vondra, un minut și jumătate. Domnul Vondra. I think that... Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că protejarea biodiversității este un obiectiv cheie. Este o dezbatere cât se poate de actuală, că chiar și astăzi Forumul Economic Mondial a publicat un raport despre uh, pierderile de biodiversitate cumplite din lume. Problema este că nu se întâmplă în Europa cel mai mult, ci mai degrabă în afara granițelor europene. Documentul pregătit în uh, acest document, uh, mă scuze, documentul pregătit în această clădire, dincolo de recomandări uh, și de o listă de măsuri care ar trebui să protejeze habitatele, care să ne permită să curățăm apele și să revitalizăm pădurile, este însă uh, plin și de măsuri socialiste, de reglementare și așa mai departe. După părerea mea, acestea nu vor fi de ajutor și vor avea consecințele opuse. Vă dau un exemplu. Avem această specie de carnivori Uh, leoanele, lei, tigri. Lei și tigri trăiesc în țările subdezvoltate și uh, riscă să fie uh, amenințați. Ori noi în Europa nu ne ocupăm prea mult de lupi, de exemplu. Uh, Poate că ar trebui să-i protejăm mai mult și să le mărim numărul. Deci să ne ocupăm mai bine de ce se întâmplă în curtea noastră. Mulțumesc, stimate coleg, și acum în numele grupului uh, GUE NGL are cuvântul pentru un și jumătate, doamna Modic. Kiitos, arvoisa puhemies. Luonnon monimuotoisuus on paitsi itse... Mulțumesc, domnule președinte. Biodiversitatea este o valoare în sine însă are și o strânsă legătură cu schimbările climatice. O biodiversitate puternică înseamnă că suntem mai rezistenți și la schimbările climatice. Însă suntem într-o situație de urgență. Biodiversitatea scade și rapid. Mi se pare incredibil faptul că Uniunea Europeană are atât de mari dificultăți în a-și atinge obiectivele în ceea ce privește biodiversitatea. Trebuie să punem capăt acestei slăbiciuni. Pentru a pune capăt distrugerii biodiversității, trebuie să-i numim pe vinovați. E vorba de utilizarea solului, de uh, păduri și exploatarea lor. Trebuie să protejăm uh, biodiversitatea prin această convenție. Trebuie să facem o tranziție către metode uh, mai uh, prietenoase cu mediul în agricultură, de exemplu, și în silvicultură. Trebuie să acționăm. 25% din toate speciile trăiesc în păduri, deci în funcție de cum tratăm pădurile, uh, protejăm sau nu animalele. Însă toate acestea nu sunt suficiente. Când o specie a dispărut, e prea târziu și în momentul de față dispariția speciilor are loc în ritm record. Obiectivele trebuie să fie sub or- în orice caz uh, obligatorii și măsurabile și trebuie să existe uh, zone protejate mult mai multe. Sistemul trebuie consolidat până în 2030. Mulțumesc, are cuvântul doamna Evi. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție reprezintă cât se poate declar amploarea urgenței ecologice pe care o trăim. Am văzut cu toții cum uh, asistăm la un declin fără precedent uh, al naturii. Au dispărut uh, mii de specii și aproape un milion se confruntă cu aproape un milion de specii de animale și plante se confruntă cu pericolul extinției. Fenomenele atmosferice extreme provocate de schimbările climatice au un impact și mai nociv asupra biodiversității. Tendința actuală are consecințe devastatoare pentru întreaga specie umană, astfel încât se vor vedea afectate 80% din obiectivele de dezvoltare durabilă, făcând să sporească sărăcia, instabilitatea și afectând în mod negativ sănătatea umană. Iată de ce în vederea viitoarei COP15 din China, Comisia Europeană pe baza strategiei UE pentru biodiversitate pentru 2030 trebuie să depășească angajamentele voluntare încurajând stabilirea unor obiective mai ambițioase, cu caracter obligatoriu juridic pentru toate serviciile ecosistemice. Mulțumesc! Mulțumesc, de asemenea, stimată colegă, că v-ați încadrat în timp. Îi dau acum cuvântul domnului Lize pentru un minut. Vă, vă rog, biteșen. No, non vedo l'onorevole Lize. Nu, nu-l văd în sală. Nu e alături de noi. Poate dacă vine ulterior îi vă da cuvântul. Trecem la doamna Guteland. Un minut și jumătate. Prego. Tak, herr talman. Utrotningen av... Domnule președinte, Eliminarea speciilor de plante și a animalelor ne-a făcut să ajungem în pragul acestei crize. Când ne uităm la numărul de specii care au dispărut și la numărul de specii care sunt pe cale de extinție sau într-o situație de risc, ar trebui să ne dea de gândit. Așa s-a întâmplat și cu dinozaurii și dacă albinele ar dispare, de exemplu, gândiți-vă ce se va întâmpla cu um, fructele și legumele. Cum vom putea să ne mai hrănim pe această planetă dacă dispar uh, um, albinele? La fel și cu folosirea pesticidelor în agricultură. Știm că din cauza că folosim uh, pesticide în mod intensiv, um, dispar atât de multe specii. Uh, ar trebui să fim conștienți de consecințele agriculturii intensive și dacă știm toate aceste lucruri, dacă știm că atât de multe substanțe pe care le folosesc uh, agricultorii sunt nocive pentru natură uh, și nu numai pentru că și copiii noștri au de suferit, sănătatea noastră a tuturor, de ce nu facem nimic? Trebuie neapărat să avem obiective ambițioase pentru a reduce cantitatea de pesticide folosite în agricultură este și uh, prioritatea grupului nostru, care este foarte bine exprimată de această rezoluție, iar uh, COP15 este o foarte bună oportunitate ca să adoptăm obiective obligatorii în ceea ce privește biodiversitatea. Vă mulțumesc, stimată doamnă, și mulțumim și copilașului dumneavoastră atât de drăgălaș care v-a însoțit pe parcursul acestei intervenții. Dau cuvântul domnului Canfan, un minut și jumătate. Oui, monsieur le commissaire, domnule comisar, bună seara! Discutăm astăzi despre strategia cu privire la biodiversitate în Europa pentru 2030. Foarte bine, dar există deja o strategie europeană pentru 2020 și a eșuat complet. Niciunul dintre obiectivele de protecție a naturii în Europa pe care ni le stabilisem nu le vom atinge. Deci dacă în câteva săptămâni, la sfârșitul lui februarie, veți veni în fața noastră cu o nouă strategie, cu cifre și intenții bune, dar fără niciun element uh, legislativ obligatoriu care să ne permită să schimbăm lucrurile, atunci va fi o strategie simpatică, dar care nu va ajuta la nimic. Ce ne dorim în mod concret? Și anume, ca 30% din teritoriul european să fie protejat, pentru a lăsa în pace natura uh, și a o proteja de activitatea umană ne dorim un obiectiv de uh, reducere obligatoriu de utilizarea pesticidelor în Europa. Ce ne dorim este să ne propuneți în sfârșit o metodă de evaluare a impactului acestor pesticide asupra albinelor. De câteva luni v-am adresat o întrebare și v-am solicitat acest lucru. Așteptăm. De asemenea, e vorba să protejăm natura în afara Europei. Noi, la, nivelul, la nivel european, Uh, avem cel mai mare impact prin consumul nostru asupra pădurilor tropicale. Venit cu o propunere uh, concretă în acest sens. Asta ne dorim și dacă nu vom avea toate aceste lucruri, strategia nu va ajuta la nimic. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Tusa. Un minut. Mulțumesc. 75% din mediul terestru și 66 din mediul marin sunt amenințate. Ne autodistrugem. Viitorul umanității este amenințat de aceste state care permit multinaționalelor să le exploateze resursele pentru ca petrolul să curgă. De mult prea mult timp acești bani nu țin cont de frontiere, nu țin cont de imperativele ecologice care ar trebui să depășească frontierele naționale dacă vrem să ne apărăm viitorul comun continuăm uh, să tratăm natura ca și cum am putea o exploata la nesfârșit. Trebuie să ne gândim că și planeta are dreptul să se regenereze. E vorba aici de o schimbare de filozofie, de paradigmă. Trebuie să-i conferim naturii un statut juridic pentru a o proteja. Anul viitor va fi crucial pentru viitorul planetei. ONU a cerut să se protejeze 30% din uh, suprafața Pământului. Dacă nu vrem ca COP25 să fie un eșec, așa cum a fost 20, COP25, trebuie să luăm măsuri, să recunoaștem dreptul naturii și ecocidul. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Limer. Două minute. Vă rog, bite Doamna Limer, stimați colegi, Cine nu-și dorește aer curat, uh, ape curate și protecția florei și faunei? Sunt de acord, dar să fim rezonabili. Uh, aici însă s-ar putea să existe mari discuții. Pentru mine, omul face parte din ecosistemul nostru, însă mulți din cei de stânga și de la verzi uh, Uh, avem senzația uneori că ei se gândesc că fără om lucrurile ar fi totuși mai, mai bine, uh, mai bune. Astăzi ne prefacem că salvăm clima cu efecte enorme asupra mediului. Religia climei înseamnă că multe suprafețe sunt folosite pentru centrale eoliene și asta afectează mediul. De asemenea, multe suprafețe sunt uh, sigilate, ceea ce nu, uh, nu ne ajută să uh, facem progrese. Uh, în, continu- în continuare sunt exploatate în mod neadecta- neadecvat uh, păduri. Apoi, uh, în uh, Green Deal se vorbește despre uh, instalațiile offshore și cei care vorbesc despre cadmiu în uh, panourile fotovoltaice se plâng astăzi că uh, se folosesc prea multe pesticide. Dar uh, și când vorbesc despre regenerabile, nu spun nimic despre faptul că în baterii intră tot felul de substanțe, inclusiv radioactive, toate acestea afectând biodiversitatea. Aș dori să vă amintesc de faptul că evoluția și modificarea biosferei a fost întotdeauna regula și nu excepția. Dacă cedăm în fața uh, celor care cred că sunt singurii deținători uh, ai uh, adevărului, punem lupul paznic la oi. Eu nu voi participa. Mulțumesc. Stimată colegă, aveți o întrebare cu cartonașul albastru. O acceptați? Doamnă Limar, aveți o întrebare cu cartonașul albastru. O acceptați? O întrebare din partea doamnei Met. Nu, spune doamna Limăr. Îmi pare rău, spune președintele, s-a refuzat. Acum are cuvântul domnul Bompar, un minut, vă rog. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ultimul raport al platformei interguvernamentale privind biodiversitatea este alarmant. Mai mult de un milion de specii animale și de plante, fie una din opt, sunt amenințate să dispară. Este cel de-al doilea val de extinție și liderii noștri nu sunt la înălțime. Obiectivele hotărâte în 2010 nu vor fi atinse, deci deciziile COP15 vor fi hotărătoare. Ca să fie credibilă, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri uh, ferme și să dea un exemplu comunității internaționale. Vă dau două exemple. Mai întâi, pesticidele. Oamenii de știință arată că agricultura intensivă este principala cauză a pierderii biodiversității. Pesticidele cu spectru larg, precum uh, glifosatul, sunt uh, principalii, este unul dintre principalii vinovați. Avem nevoie de un calendar precis ca să putem să găsim alternative. Iar în ce privește organismele modificate genetic, care sunt folosite tocmai ca să apere culturile de folosire a pesticidelor. Am interzis în 2001 aceste tehnici, dar marile companii industriale încearcă să ocolească reglementările noastre folosind alte organisme modificate genetic, dar care sunt la fel de periculoase pentru mediul nostru. Parlamentul trebuie să se pună de acum mezișul și să interzică și folosirea aceastora. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Mamării, un și jumătate. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Viitoarea conferință ONU privind biodiversitatea, care urmărește să creeze un viitor comun pentru toată viața pe pământ. Însă, între timp, în ce privește mările Mare Britanie, Uniunea Europeană are o atitudine indiferentă, gen ia ce poți. Hai să ne uităm uh, la navele daneze, navele olandeze, îmi cer scuze, care au ucis prin electrocutare um, specii, stocuri haleutice nave și embarcațiuni de amploare au anihilat pur și simplu speciile locale de pești, printre care delfini. Aceste traulere pescuiesc și în Africa și distrug în acest fel viața a milioane de oameni. E un exemplu care arată cum Uniunea Europeană plasează profitul înaintea biodiversității. Înainte, ca, înainte să da, spune ceva, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a-și proteja mediul înconjurător acasă. Nu are dreptul de a da lecții altora, pentru că faptele vorbesc, iar oamenii privesc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Linz, un minut. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colege și colegi, Biodiversitatea și protecția mediului trebuie să meargă mână în mână. Dacă ne gândim la obiectivele ambițioase din acordul de la Paris, e clar că a venit vremea să elaborăm un plan mai ambițios pentru protecția biodiversității. Iată de ce trebuie să transmitem un mesaj clar în acest sens. Aici intră și um, silvicultura, de pildă, pentru că aduce un aport important la biodiversitate și are de asemenea potențialul de a atenua și reduce consecințele negative ale schimbărilor climatice. Nu are sens să facem o politică simbolică. Aceste măsuri trebuie să țină cont de faptul că o mai bună reglementare trebuie să fie în primul rând regula de aur. Extinderea la 30% a zonelor protejate trebuie să fie luată în calcul. Iată de ce cer Um, ca Parlamentul să dea dovadă de um, raționalitate și să adopte măsuri rezonabile. Vielen Dank, vă mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Dau acum cuvântul domnului Ronai. Un minut, vă rog. Grazie mille, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, martori a unor evenimente tragice zi de zi. Vedem, de pildă, imaginile uh, cu incendiile devastatoare din Australia. Vedem cum uh, oamenii au căzut victime, dar un miliard de animale și-au pierdut viața din cauza acestor incendii spațiul vital al animalelor, al plantelor dispare. Iar această catastrofă din Australia se va răspândi la scară globală. În Noua Zeelandă, de pildă, zăpada s-a înnegrit. Atmosfera noastră va fi influențată de emisiile acestor incendii din Australia. E un adevărat semnal pentru noi, europenii, că indiferent unde se produc pagube din cauza schimbărilor climatice, indiferent unde ele au loc pe glob și noi aici, în continentul nostru, vom fi afectați. În Australia dispar specii și nouă ne revine răspunderea de a apăra

Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Hasling. Un minut. Ne aflăm în mijlocul celei de-a șase, șasea dispariții, extincții masive de uh, specii. Sunt amenințate un milion de specii. A venit momentul să facem ceva. Obiectivele ONU sunt bune, dar trebuie și noi să ne stabilim obiective uh, în Europa, de exemplu, în politica agricolă comună. Și modul intensiv în care facem agricultură în Europa, contribuim la, la uh, dispariția speciilor. Trebuie să reducem, de exemplu, aportul prea mare de azot. De asemenea, Uh, importăm 20 de milioane de hectare de soia. Uh, ar trebui să promovăm asta în Europa și aici trebuie să schimbăm ceva. Vorbim despre 30% zone procedate. Foarte bine, dar asta nu înseamnă că 70% pot să fie poluate. Nu, trebuie ca protecția și, și uh, practicile durabile să fie peste tot. Noi am Uh, solicitat un moratoriu pentru gene drives. Chiar nu avem nevoie de astfel de uh, tehnologie ucigașă. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul David. Un minut, vă rog. Vážený pane předsedo. Domnule președinte, vă mulțumesc. Întâi de toate, doresc să spun că întreaga Uniune Europeană nu este parte contractantă a acordului uh, privind biodiversitatea de la ONU. Părțile contractate sunt statele membre ale ONU. Acest proiect de propunere din partea Comisiei Europene este încă o tentativă de a folosi banii contribuabililor europeni pentru niște proiecte nu foarte clare, așa zis, pentru a proteja biodiversitatea de schimbările climatice. Uniunea Europeană nu trebuie să demareze proiecte uh, sau acorduri uh, precum este cel semnat cu țările din zona Mercosur, pentru că iată genul de măsuri care afectează biodiversitatea. Uh, lăcomia companiilor multinaționale distruge natura pentru că o supraexploatează. În decembrie, majoritatea deputaților europeni au votat pentru un acord de pescuit care nu cred că va ajuta populațiile um, autohtone. Și iată ce face, de fapt, Parlamentul, când, de fapt, spune că apără natura. Mulțumesc, stimate coleg. Acum are cuvântul pentru un minut uh, domnul Cocalis. Grazie, președinte. Uh, Mr. Commissioner, today this, uh, house of... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, azi uh, acest Parlament a votat cu o majoritate covârș- covârșitoare pentru Green Deal-ul propus de Comisie. Uh, în, acest rapo, în această propunere, Comisia își asumă măsuri în domeniul maritim și să, ducă la, și să pună în aplicare pro, uh, propunerile IPCC. În urmă cu o săptămână, un studiu a confirmat că în ultimii 30 de ani oceanele s-au încălzit cu de 450 de ori mai repede decât în anii precedenți. Uh, oceanele captează 90% din uh, CO2-ul emis uh, în atmosferă cantitatea stocată este de CO2 este echivalentă cu, uh, cu câteva bombe de la Hiroshima. În rezoluția noastră de astăzi facem apel uh, la Comisie să dea uh, pactului verde o dimensiune albastră. Vă rog, domnule președinte, domnule comisar, să veniți cu un blue deal. A venit momentul să ne îngrijim de uh, mări și oceane. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Are cuvântul acum Domnul Vizic, un minut. Ohrana biodiversității znamenă Vă mulțumesc. Biodiversitatea înseamnă a apăra condițiile pentru viață. Este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm, pentru că depindem de protejarea biodiversității, însă nu facem îndeajuns pentru aceasta. Ne confruntăm cu o criză în ce privește biodiversitatea. Cea de-a șasea mare extinsă, extinție e provocată de noi, pentru că am distrus prea mult, iar pentru a proteja biodiversitatea trebuie să apărăm ecosistemele și speciile sălbatice. Trebuie să punem deoparte, să protejăm uh, zone suficient de ample unde uh, nu vom tăia copacii, nu vom vâna animalele, trebuie să punem, uh, să creăm mult mai multe spații de acest fel ca până acum și mă bucur că rezoluția pentru protejarea biodiversității ține cont de acest lucru, dar poate nu e îndeajuns. Se pare că uităm de pădurile noastre primare din Europa. Nu le apărăm, pentru că biodiversitatea este irreversibilă, trebuie să luăm acest fenomen în serios, viața noastră depinde de el. Are acum cuvântul domnul Andriu pentru un minut, vă rog. Merci, president. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. În 40 de ani, jumătate dintre recifii coraliene au dispărut. În 30 de ani, jumătate din păduri au fost tăiate. Un milion, un milion de specii vor dispare în următorii 10 ani. Știm cauzele, degradarea habitatelor, deseori orchestrată de om, supraexploatarea resurselor, schimbările climatice sau poluarea. Cu toții suntem responsabili din cauza proastelor noastre obiceiuri cotidiene, dar suntem uh, vinovați de acest dezastru și aici, la Parlamentul European, dragi colegi, din cauza unora dintre deciziile noastre, ca de exemplu semnarea de acorduri comerciale cu țări de la capătul lumii suntem ghidați de obținerea profitului imediat și uităm uh, prezervarea ecosistemelor și a mediului în general. Dacă noi, ființele omenești, ne comportăm ca și cum am fi singura specie care trăiește pe Terra, până la urmă vom fi ultima specie care se va stinge, dar din propria sa vină. A venit momentul să înțelegem că facem parte dintr-un tot și că dacă nu apărăm biodiversitatea, nu vom supraviețui. E atât de simplu. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Io- Ioveva pentru un minut. Hvala, predsedujoči. Ohranjanje življenja na zemlji je odvisno od ekosistema. Mulțumesc. Um, menținerea biodiversității depinde de ecosisteme și acestea um, și ele depind uh, de biodiversitate. De ani de zile suntem cei care cauzează dispariția a unei serii întregi de specii. Uh, agricultura, poluarea și rezultatul uh, pământul se sărăcește din punct de vedere genetic, biologic. Uităm adesea că uh, diversitatea biologică este baza atât a economiei noastre cât și a societății noastre. Ultimul, ultima evaluare a impactului pentru strategia uh, privind biodiversitatea a Uniunii Europene nu ne lasă multe speranțe, însă mai avem timp să schimbăm lucrurile. Comisia poate acum să vină cu o strategie de succes. Putem arăta că putem reuși. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Metz. Un minut. Is it Yes. Funcționează, da. Ne confruntăm cu o situație de urgență în ceea ce privește schimbările climatice și biodiversitatea. Oare ați constatat că e tot mai liniște la țară păsările au tăcut și insectele au dispărut. E cea de-a șasea extinție care a început deja de bună vreme, ori noi continuăm ca până acum uh, business as usual pe spezele generațiilor viitoare. Natura a avut nevoie de milioane de ani pentru a crea ecosisteme complexe și biodiversitatea iar uh, omenirea a avut nevoie doar de câteva secole pentru a o distruge. Ori noi știm prea bine ce ar trebui să facem, să stabilim obiective clare pentru reducerea folosirii pesticidelor, să nu mai importăm plante modificate genetic, să nu mai avem suprafețe imense cu monoculturi. Trebuie să extindem zonele protejate, să ne gândim la sănătatea um, solului, a apelor, să protejăm toate ecosistemele. Pentru că dacă nu reușim să refacem diversitatea speciilor, atunci nu va mai exista un viitor pentru om. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Wallace. Un minut, vă rog. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Parcurile naționale uh, și administrația care le menține Dă de asemenea vina pe agricultura intensivă pentru degradarea climatului, folosirea monoculturilor, a pesticidelor, crearea de ferme comerciale pe suprafețe foarte mari, evident că au afectat biodiversitatea. În uh, acest raport se vorbește despre politica guvernului irlandez și faptul că disprețuiește complet biodiversitatea. Din păcate, guvernul din Irlanda și chiar și Uniunea Europeană încă Uh, îi compensează sau de fapt le plătește bonusuri celor care practică agricultura intensivă pe suprafețe foarte mari. Și se trec cu vederea principiile de bază pentru a proteja biodiversitatea. Avem nevoie de obiective uh, obligatorii pentru a proteja biodiversitatea la nivel mondial și european și suficientă finanțare din bugetul european viitor și de asemenea legi de protecție a naturii. Trebuie să ne pese, domnule comisar

Mulțumesc, domnul Buda, grazie mille. E adesso la parola. Acum are cuvântul domnul Voden pentru un minut. Thank you. It doesn't matter where we sit in this... Doamna Vauden, mulțumesc. Nu contează în ce parte a acestui hemiciclu stăm sau unde punem cruciulita sau ștampila pe, uh, ștamp, pe buletinul de vot. Biodiversitatea este o resursă prețioasă pe care am moștenit-o și pe, cu toții și pe care trebuie să o protejăm pentru copiii și nepoții noștri oribilele incendii din Australia în care se, s-a calculat că au murit un, o jumătate de miliard de animale, trebuie să fie un semnal de alarmă. Trebuie să ne stabilim obiective concrete, obligatorii pentru a proteja natura, pentru a reduce emisiile de CO2 și a combate schimbările climatice. Obiectivele UE cu privire la biodiversitate pentru 2020 nu vor fi respectate. Să încercăm să facem mai mult cu obiectivele pentru 2030 mă pregătesc uh, ca uh, mâine să particip pentru ultima dată la uh, sesiunile Parlamentului. Deci fac apel la colegii uh, deputați să fie plini de pasiune, să se implice și să țină piept uh, giganților din domeniul chimic, uh, din domeniul agricol, multinaționalelor. Eu nu voi fi aici ca să lupt împotriva lor, dar voi veți fi, așa că duceți această luptă. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna O'Sullivan, vă rog. The COP meeting in China is... Întâlnirea părților uh, din China este momentul uh, referitor la biodiversitate echivalent cu conferința de la Paris. În sfârșit s-a conștientizat criza privind biodiversitatea, dar oamenii au înțeles de asemenea că biodiversitatea și criza climatică sunt două crize strâns legate. În calitate de educator ecologic, explic întotdeauna printr-o pildă clară. Dacă nu protejăm uh, diversitatea speciilor, va veni vremea când copiii nu vor mai ști ce înseamnă să culegi o floare sălbatică, nu vor mai ști cum arată fluturii și buburusele decât din uh, cărți. Uh, a venit momentul uh, pentru a pune capăt uh, distrugerii la scară mare a habitatelor. E un proces care presupune de asemenea abordarea agriculturii și pescuitului. Astăzi am votat o rezoluție referitoare la Pactul Ecologic European. Probabil politica cea mai ambițioasă a Uniunii Europene în materie de mediu de până acum, dar știm însă că nu se fac suficiente pentru a reforma felul în care facem agricultură și pescuim în Europa. Trebuie să dăm dovadă de seriozitate și să luăm măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Canev, un minut. Thank you. Protejarea și conservarea biodiversității nu este doar indispensabilă pentru producerea de hrană și de uh, medicamente, dar și pentru a permite oamenilor să trăiască. Uh, Trebuie să vedem uh, protejarea climei și a biodiversității mână în mână cu dezvoltarea economică prietenoasă cu mediul. Comisia Europeană trebuie să garanteze obiectivele în domeniul biodiversității, să le monitorizeze în mod eficient, să existe proiecte cheie finanțate din bani europeni. În țara mea, Bulgaria, uh, mecanismul de prezervare Natura 2000 aproape că nu este aplicat din cauza unor politici interguvernamentale um, neadecvate în domeniul turismului, al protejării pădurilor, agriculturii și așa mai departe. De exemplu, um, Cazul Parcului Pirineș este doar un exemplu a unei lungi liste de probleme create, de exemplu, atunci când se construiesc infrastructuri. Trebuie să existe voință politică pentru a atinge obiectivele fixate la nivel european și pentru ca acestea să fie monitorizate de aproape. Mulțumesc! Uh, vă mulțumesc, domnule Canev. Acum are cuvântul pentru un minut, domnul Carleschind. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mulți dintre noi suntem cu ochii pe Australia acum, să privim lucrurile mai îndeaproape, pentru că mai arde ceva să ne uităm la suprafața apei, la uh, marele recif de corali care dispare. Activitatea umană, poluarea chimică, plasticul de toate felurile, toate aceste lucruri au efecte devastatoare asupra marii uh, bariere de uh, corali. Două treimi din mediul marin au fost modificate în mod semnificativ de acțiunea umană. Însă, sub apă, lucrurile sunt mai puțin ușor de observat. Deci, cred că trebuie să avem această ambiție de protecție de 30% teritoriilor, dar să protejăm și 30% cel puțin din oceane, oceane care acționează ca un burete și, uh, iată, acum ajung la limite. Uniunea Europeană ar trebui să pună pe lista priorităților oceanelor și toate părțile la uh, această convenție ar trebui să recunoască oceanul ca un bun comun al umanității, pentru că umanitatea și viitorul său depind de ele. Mulțu- mulțumesc, spune președintele, are cuvântul domnul Paulus. Un minut. Doamna Paulus. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am, v-am adus ceva. Este raportul care vorbește despre situația Uh, actuală a biodiversității în Europa. Este disponibil în toate limbile. S-au uh, colectat aici datele din ultimii cinci ani ale Agenției Europene de Mediu uh, și vă spun de pe acum, situația nu e roză. Situa zonele noastre protejate nu sunt într-o stare bună. Toate speciile sunt pe cale de dispariție, o serie întreagă de specii nu le-am mai văzut de foarte mult timp. Mesajul principal al acestui raport este că trebuie în sfârșit să încetăm să vedem uh, biodiversitatea și protecția ei separată de toate celelalte politici pe care o sprijinim cu câteva milioane și pe de altă parte băgăm miliarde în tot ce distruge biodiversitatea. Tocmai de aceea mi-aș dori ca mâine să adoptăm o rezoluție puternică pentru biodiversitate, cu puncte importante. Eu sper că aceste uh, elemente de asemenea să se regăsească și când vom dezbate politica agricolă comună sau bugetul, pentru că avem nevoie de resursele necesare pentru a îmbunătăți uh, situația mediului în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vaidere. Un minut. Colegi Mulțumesc! Eu sunt pasionată de ornitologie și chiar și fiul meu este pasionat de ornitologie și um, aș fi foarte tristă dacă într-o bună zi ar putea să nu mai poată să observe mediul lor natural anumite specii de păsări. Uh, Mii de specii de plante și de animale deja au dispărut din cauza activităților omenești. Dacă tot căutăm soluții care au sens, atunci trebuie să reducem folosirea pesticidelor, a ierbicidelor și agriculturii intensive, să sprijinim agricultura ecologică și să consumăm um, alimente care nu sunt modificate genetic. Și așa vom promova biodiversitatea. Să nu uităm că produsele uh, biologice sunt mai sănătoase, sunt mai gustoase și dacă uh, va crește cererea la nivel mondial pentru um, produsele agricole uh, ecologice, atunci va exista și finanțare adecvată și, încă o dată, așa vom proteja biodiversitatea. Paldies, grazie mille. Vă mulțumesc, stimată colegă. Acum are cuvântul doamna Rivazi pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. De zece ani, înțelegerea noastră și informațiile referitoare la interacțiunea între floră, faună și oameni s-au îmbunătățit, însă distrugerea continuă la o scară și la o viteză necunoscută. Vorbim de un milion de specii amenințate cu dispariția conform datelor din 2019 ale unui grup de oameni de știință, un grup internațional. Vorbim de un punct de cotitură. Caracterul urgent al situației ne cere să intervenim uh, pentru protejarea biodiversității. Pentru că în joc e însuși viitorul omenirii, dar dacă vorbim de viitorul omenirii, Trebuie să înțelegem că pierderea biodiversității are un impact asupra populațiilor băștinașe, ori nimeni nu vorbește de ele, um, ca ele jucând un rol esențial în protejarea biodiversității. Dispariția de biodiversitate are consecințe în ce privește țările în curs de dezvoltare, fie în ceea ce privește alimentarea, fie, alimentația, fie în ceea ce privește sănătatea populațiilor ne gândim uh, la durata pe care va trebui să aibă acest uh, acord, ce trebuie să facem până în 2020 să um, replantăm pădurile, să avem agricultură sănătoasă, fără organisme modificate genetic și fără pesticide, domnule președinte. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă rog să nu depășiți timpul. Nu vreau să-i uh, tai nimănui microfonul, așa că evit să fac acest lucru, dar nu mă obligați. Cuvântul domnului Arimă, un minut, vă rog. Caro președinte, Stimate domnule președinte, domnule comisar, doresc să vă dau trei cifre și numele unui insecte. 84% din uh, plantele cultivate în europeană uh, depind de polenizatori, uh, polenizatori. Cu 36% a, folos, au, au, a scăzut numărul polenizatorilor. 36 de milioane de euro din subvențiile europene se bazează pe polenizatori și printre aceste insecte este și albina. Să o protejăm este esențial nu numai pentru a proteja biodiversitatea sau echilibrul ecologic, ci are un sens uh, economic. Al, uh, albina moare din patru motive. Un parazit, monocultură, pesticide, mai ales neo, neonicotinoidele. Varoa, parazitul, este uh, gestionat, uh, elementul care lipsea, schimbările climatice, uh, acum în ceea ce privește pesticidele, uh, iată, micile exploatații uh, au culturi mai uh, variabile și permit biodiversitatea. Apoi neonicotinoidele trebuie uh, reduse uh, și căutate alternative, pentru că dacă moare albină, albina moare și omul și eu, sincer, mi-aș dori să evităm asta. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Viner. Un minut. Doamna Viner. Uh- Mulțumesc. Bună seara. Stimate domnule comisar, stimate domnule președinte, dragi colegi și colegi, am auzit foarte multe referitor la biodiversitate și vreau ca în acest uh, scurt minut pe care l-am la dispoziție să atrag atenția asupra unui uh, punct important în cadrul biodiversității și anume uh, de multe ori considerată mizeria de sub picioarele noastre. Solul e paradisul de sub picioarele noastre, are nenumărate funcții, printre care conservarea apei, alimentează, hrănește întreaga lume, așa că cred că a venit vremea să discutăm despre protecția solului, protecția humusului, o directivă pentru sol, pentru că fără acesta nu va exista nimic pentru că vedem cum solul se erodează, cum se deteriorează cum uh, se pierde viața, dispare viața bacteriană de acolo, bolile pământului merg mână în mână cu bolile noastre. Așa cum intestinul e de altfel cel mai mare ecosistem în interiorul omului. Așa că vă rog, protejați solul și intestinul tuturor oamenilor. Mulțumesc foarte mult! acum cuvântul doamnei Spirachi, un minut, paracalo. Să-și Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este evident, având în vedere datele statistice, că avem neapărat nevoie de o nouă politică cu obiective obligatorii pentru protejarea biodiversității. Incendiile din Amazonia, din Australia, situația din Arctica ne arată că nu mai avem încotro, ne trebuie obiective obligatorii ca să putem să protejăm biodiversitatea. Iată ce trebuie să încercăm să um, facem cu ocazia conferinței din China, să ne apărăm planeta, să ajungem la un acord cu valoare juridică precum cel de la Paris. Dar va fi greu dacă Uniunea Europeană nu își asigură, nu își asumă răspunderea um, acordând finanțare suficientă în noul cadru financiar multianual ca să uh, avem agricultură biologică, practici industriale mai curate și ca să implicăm întreprinderile și să existe inițiative precum Business for Nature care se aplică și în Grecia și cred că astfel de inițiative pot să fie un uh, bun stimulant. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Buchner, un minut. Da. multe specii de animale, plante și alte organisme sunt afectate, chiar distruse de folosirea de substanțe chimice, dar și pentru că le alungăm din uh, habitatul lor. Un alt uh, element care duce la dispariția speciilor este însă ignorat. Este, sunt radiațiile un, și undele radio uh, care uh, afectează animalele. Studiile au arătat că, de exemplu, undele radio pot afecta orientarea albinelor, astfel încât ele își părăsesc stupul, dar după aceea nu mai găsesc calea pentru a se întoarce. Uh, șoarecii, uneori la a cincea generație, sunt uh, sterili uh, în mod irreversibil. Și am văzut, uh, o, am, s-au făcut constatări similare uh, și la alte specii. Dacă continuăm cu extinderea uh, undelor, așa cum este planificat, și mai multe specii vor dispărea de pe suprafața Pământului. Uh, Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Melo. Un minut. Uniunea Europeană trebuie să facă oceanos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prioritatea acestei strategii pentru protejarea biodiversității trebuie să fie, să avem obiective obligatorii. De exemplu, în țara mea avem kilometri și kilometri de coastă. Știm că oceanele absorb mai mult de 20% dintre emisiile de oxid de carbon și că este principalul furnizor de oxigen. Protejarea oceanelor mi se pare indispensabilă ca să respectăm obiectivele din acord de la Paris și să mărim rezistența Uniunii Europene la schimbările climatice. Sperăm ca astfel să Uh, avem o reducere uh, a cantității de uh, oxigen um, care nu mai poate fi eliberată de ocean. Dacă avem o reducere cu numai 14%, uh, nenumărate specii de pește vor dispare și nu va fi doar vina insulelor de plastic, pentru că se pare că în largul Oceanului Pacific există insule de plastic la fel de mari precum suprafața Portugaliei. Numai așa vom putea câștiga lupta pentru protejarea biodiversității. Vă mulțumesc, domnule Melo. Acum uh, Dau cuvântul domnului Lize, care înainte era absent și acum a sosit. Îi dau cuvântul pentru un minut, vă rog. President. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie în întreaga lume și categoric și în Uniunea Europeană să facem mai mult pentru protecția calității aerului, motiv pentru care mâine vom vota noi PP-ul această rezoluție și bineînțeles că în această uh, seară uh, vreau să mă refer la acest lucru și la Agnes Evren. Vreau să vă spun că dacă tot vorbim despre biodiversitate, uh, să favorizăm soluția cea mai simplă, cele 30%, sancțiuni mai stricte. Haideți însă să vorbim și despre idei noi, o mai bună conectivitate, rețele mai bune. S-a vorbit aici despre stimulente pentru reforma agrară și pentru o revenire la natură, la o revenire a natură practic, o reabilitare, însă din păcate mai trebuie să spunem un lucru și anume uneori Trebuie să ajungem și la un echilibru. Și anume, a, deja există situații conflictuale în ceea ce privește calitatea aerului, mai ales în ceea ce privește sănătatea cetățenilor. Dacă ne gândim la condiții de trafic din orașe, apar probleme uneori, motiv pentru care e nevoie de un echilibru, să ponderăm ambele părți și de aceea să nu ne apucăm acum ca în mod univoc să incriminăm pe agricultori, pentru că nu așa ne vom atinge țintele. Trebuie să lucrăm împreună și nu să creăm o atmosferă conflictuală. Mulțumesc foarte mult, domnul Lize, mulțumesc foarte mult, spune președinte președintele și acum deschidem procedura de la cuvânt spontană, catch de aia Am primit trei solicitări în acest sens pe care le vom mai accepta. Vom începe cu primul, doamna Novak. Vani predsedujoči, colegițe în kolegi. Indianci pravio da je zemlja naša mati, zato moramo z njo ravnati z... Mulțumesc, domnule președinte. ...zelo maščuje in to spoznavamo iz dneva v dan da Știm acest lucru în viața noastră de zi cu zi și este o realitate că sunt foarte multe specii de plante și de animale care sunt pe cale de dispariție și trebuie să tratăm acest lucru, însă concomitent Trebuie ca prin măsurile noastre să favorizăm viața astfel încât oamenii să nu fie furioși din cauza că se iau eventual măsuri administrative exagerate. Toate soiurile de plante și de animale, toate speciile de pe această planetă au propria însănătate, chiar dacă, să spunem, uneori uităm de albine, uităm de ele, dar să știți că sunt foarte importante în procesul de polenizare, iar Comisia Europeană are și ea foarte multe îndatoriri numeroase și importante, mai ales în ceea ce privește uh, protejarea calității aerului, dar dincolo de asta Comisia Europeană ar trebui să ia în calcul și nevoile cetățenilor și să le îndeplinească. Nu e vina nimănui și utilizatorii sunt poate corresponsabili pentru această poluare care ne confruntăm. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Nova. Urmează la cuvânt domnul Heisel. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule comisar, într-adevăr, viața pe planetă e supusă la un risc grav. Nu e vorba doar de schimbarea de climă, e vorba și de scăderea biodiversității. Amenințarea e reliefată nu doar de incendiile din pădurile amazoniene de dată recentă, sau de focurile din Siberia, ci și de scăderea considerabilă a numărului de albine. Sunt lucruri cu care noi pe vremuri ne întâlneam, cum ieșeam la, în, în aer liber. Avem o singură planetă, trebuie să luăm măsuri, să fim raționali, să nu mai tăiem copacii, să nu mai folosim uh, pesticide periculoase, derivați de nicotină, nicotinoizi. E bine că avem această dezbatere și e bine că mâine vom adopta această rezoluție. Trebuie să facem un apel la statele membre să facă eforturi suplimentare în această direcție și să aloce suficiente fonduri, asigurându-se în același timp că aceste măsuri sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Și va trebui de asemenea să găsim bani și pentru alte programe orizontale ale Uniunii. Mulțumim, domnule Heiser. Urmează doamna Ferreira. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul de a limita pierderea biodiversității nu pare să poată fi atins. Speciile sunt uh, din ce în ce mai puțin numeroase, atât speciile animale cât și cele vegetale, specii foarte importante dispar și consecințele pentru noi, oamenii, sunt foarte importante. Nu e suficient să numim aici strategii care au fost un eșec sau să venim cu obiective ambițioase. Trebuie să avem și mijloace pe măsură. În următorul cadru financiar multianual, uh, situația nu pare prea încurajatoare. În plus, nu putem vorbi despre o comercializare a naturii și a resurselor sale. Avem nevoie de ea. Distrugerea habitatelor, distrugerea speciilor exotice reprezintă o pierdere a biodiversității. Există politici care alimentează modelul actual și acestea trebuie să fie analizate la cel mai profund nivel și să ne schimbăm modelul de acțiune. Mulțumesc foarte mult, domnule Ferreira. Cu aceasta s-a încheiat procedura spontanelor la cuvânt și la sfârșitul dezbaterii vom da încă o dată cuvântul domnului comisar Sinkevicius. Thank you for Mulțumim pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru sprijinul acordat pentru o politică ambițioasă în domeniul biodiversității și în Europa și la nivel global. Sunt de acord cu domnul Luana care ne-a spus că avem o singură planetă Pământ și că nu există un plan B. Avem o mare răspundere să implementăm această schimbare de care e nevoie dacă vrem ca natura să-și revină până în 2030 în avantajul tuturor oamenilor. Da, trebuie să fim ambițioși, trebuie să explicăm foarte clar cetățenilor și tuturor celor implicați de ce trebuie să ne schimbăm stilul și modul de consum și producție. Asta e important pentru sănătate și pentru economie și pentru a asigura o perioadă de tranziție echitabilă. Am luat notă de intervențiile dumneavoastră, am ascultat cu atenție cerințele privind obiective obligatorii. Uh, pesticidele, despădurirele, organismele modificate genetic sunt subiecte care vor fi discutate. Strategia este încă discutată intern, însă țintele axate pe acțiune trebuie să se referă la înregistrarea biodiversității în toate sectoarele, inclusiv agricultură, silvicultură și pescuit. Și sigur, Totul trebuie să se bazeze pe dovezi și pe studii detaliate. Apreciez intervențiile diversilor deputați care au subliniat rolul important al oceanelor, nu doar pentru biodiversitate, ci și pentru reducerea schimbărilor climatice. În calitate de comisar pentru mediu, oceane și pescuit, sunt sensibil față de acest subiect și vă garantez că mă voi asigura că Pactul Verde